la sfârșitul dezbaterii și, și vom vota imediat. Însă începem votul cu moțiunea primit situația din Thailanda. Un vot. Propunerea de rezoluție de la 5 grupuri nu sunt amendamente. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se aprobă. Acum trecem la propunerea de moțiune de rezoluție de la cinci grupuri politice privind dreptul educației în regiunea transnistrană. Amendament oral la textul original din partea domnului Preda. Microfon, Pite. Microfon. Microfonul, vă rog. Da, propun ca la sfârșitul paragrafului 4 să adăugăm actualizând informația Uh, culminating with the detention of the principal the accountant and the driver of the high school on five february. two thousand and fourteen este cineva împotrivă? nu? atunci uh, votăm cine este pentru alineatul 4 împotrivă abțineri se aprobă Alinatul 2, uh, textul original, două părți, prima parte pentru împotriva abțineri se aprobă, a doua parte pentru împotriva abțineri se aprobă. Amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Considerentul A, două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. A doua parte pentru, împotrivă, aprobat. Acum, considerentul I, textul original și aici amendamentul al domnul Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și în cazul anterior, e vorba de o actualizare. Propun ca la sfârșitul acestui recital să adăugăm whereas on 5 february the principal the accountant and the driver of the lucian blaga high school were detained while they were transporting the salaries of the high school staff. Mulțumesc. Gibt es Einwände? Obiecții? Se pare că nu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Considerentul O, text original. Aici avem un amendament oral de la domnul Repo. Arvoisa mie. Domnule președinte, un amendament de natură tehnică. În septembrie 2014 uh, se prevede ce. Eu aș spune nu mai târziu de august 2014. Uh, e o schimbare mică, dar uh, cred că aduce textul nostru în armonie cu textul agreat de Consiliul de Ministri în decembrie anul trecut. Deci august, în sfârșitul lui august, nu mai târziu de august față de septembrie. Mulțumesc. Există obiecții? Se pare că nu. O să punem la vot în această formă, prin urmare? A, există obiecții. Domnul Preda. Deci nici genug. Dann, dann stimmen wir. Also, wir stimmen in dieser Form über den Originaltext Erwägungsgrund O ab. Wer ist dafür? Deci, votăm textul original. Toți eh, cei care sunteți pentru. Împotrivă abțineri, se aprobă. Haideți să verificăm. Considerentul O. Votul este deschis. Cine este pentru? Am alle abgestimmt. A votat și toată lumea? Votul este închis. Este respins. Dann kommen wir zur Entschließung als Ganzes. Votăm acum uh, proiectul de rezoluție în ansamblu sau cine este pentru, împotrivă, abțineri. Este adoptată și trecem la votul final. Rezoluția privind Bahreinul, uh, cazurile lui Nabel Rajab, Abdullahi Al-Gavaja și Ibrahim Sharif. Avem o, uh, un proiect de rezoluție comună a patru uh, grupuri și 8 texte originale. Cine este pentru, împotriva, a doua parte, împotriva, abțineri, adoptat. Alinatul 8.1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Alinatul 9, textul original, prima parte, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Planetul 10, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 12, 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 2, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Rezoluția, uh, vot cu apel, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, votul s-a închis. Șapte abțineri, deci adoptat. Felicitări tuturor autoritorilor, autorilor. Vă urez călătorie uh, sigură acasă. Domnul Odi, un punct de procedură. Domnule uh, președinte, am uh, cerut să iau cuvântul atunci când am uh, votat avizul Parlamentului privind regulamentul Comisiei privind adoptarea, adaptarea cotelor de emisii um, vreau acum să fac un apel în ceea ce privește multilingvismul, pentru că am votat poziția Parlamentului și regulamentul asupra căruia am votat nu include ședințele în direct și nu a fost uh, nu figurează pe site-ul uh, ședințelor în direct și nu a fost tradus. Asta este o nouă atingere adusă degradării multilingvismului în uh, acest Parlament. Vorbesc de plenară și nu de comisii. Deci am făcut uh, o observație în acest sens pentru ca să nu se degradeze în continuare multilingvismul în Parlamentul European. Mulțumesc, domnule Odi.